Welcome back. Welcome back. Bine ați revenit și vă rog să luați loc. To have you on board. We still... E o plăcere că sunteți alături de noi în continuare. Mai avem lucruri de discutat. Am făcut o pauză de cafea și începând de acum și cred că ne încadrăm bine în timp, până la 17.30. La acea oră ar trebui să începem ultima discuție din această după-amiază. Văd că invitații noștri se află deja în sală. Bun venit, domnule Vievorovski, de la Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Bun venit! Și ne va vorbi și domnul profesor Pellegrini, care de asemenea se află în sală. Bun venit! Însă, înainte... Să Trecem acum la partea principală și anume discuția legată de regulamentul de procedură. Acesta este subiectul, de fapt. Vom trata acum amendamentele care au fost făcute la regulamentul de procedură. Permiteți-mi să încadrez discuția. În articolul 6 din regulamentul de procedură al grupului MIX și aliniat cu recomandările care există de la conferința vorbitorilor UE din 23-24 aprilie 2017 de la Bratislava, grupul mixt își va revizui regulamentul de procedură la doi ani după reuniunea constitutivă și va, trimi aceast, va trimite această revizuire președinției conferinței din Parlamentul European. Termenul pentru amendamente a fost deschis la reuniunea precedentă a grupului în februarie în București. Termenul limit a fost data de 4 septembrie în acest an. În acest termen s-au depus 13 amendamente din partea delegaților și apoi și o serie de amendamente depuse de copreședinți ca rezultat al muncii efectuate cu munca legată cele făcute de Danemarca, Bulgaria, România și Finlanda, de aceste președinții cu privire la participarea Parlamentului danez în cadrul grupului mixt. Grupul mixt a primit și mai multe contribuții scrise în care se făceau sugestii de modificări la regulamentul de procedură. Toate amendamentele care au fost primite și observațiile scrise fac parte din documentul care v-a fost transmis înainte de reuniunea de astăzi. Există amendamente legate de participarea Parlamentului danez. Știți care este condiția daneză. Danemarca a optat să fie exclusă conform protocolului în care se stabilesc condițiile de aderare a Danemarcii la tratatul de la Lisabona. Ca urmare, s-a organizat o negociere cu privire la participarea specială a Danemarcei în controlul parlamentar specializat pentru Europol. Trebuie să tratăm aceste amendamente. Eu sugerez următoarele. Troica a fost de acord cu privire la procedură într-o dezbatere și sprijin pentru aceste amendamente. Există două opțiuni. Dacă se adoptă un amendament prin consens, înseamnă că va exista o modificare în regulamentul de procedură. Dacă nu se ajunge la consens pe un anumit amendament, atunci amendamentul nu va fi sprijinit și regulamentul de procedură va menține articolul actual, așa cum arată el acum, în versiunea actuală a regulamentului de procedură. Dezbaterile de luni și de marți vor reprezenta etapa finală a procedurii de revizuire a regulamentului de procedură. Propun să începem cu dezbaterea. Începem cu acest set de amendamente legate de participarea Parlamentului danez la grupul mixt a atenția delegaților asupra acestui subiect în scrisoarea noastră comună. Acest set de amendamente au fost publicate pe site-ul IPEX. Aceste amendamente au fost propuse cu privire la participarea Danemarcei alcătuit din Troică și Parlamentul danez. Apoi amendamentul a fost uh, înmânat în grupul mix de copreședinți. Noi, ca copreședinți, propunem delegațiilor să adopte aceste amendamente la regulamentul de procedură privind participarea Parlamentului danez la grupul mix de control parlamentar specializat. Parlamentul Danemarcii, prin acest amendament, ar deveni membru cu drepturi limitate în grupul mix și nu ar mai avea statutul actual cel de observator. S-ar adăuga un protocol regulilor prin care s-ar specifica felul în care poate să participe Parlamentul danez în acest scop. Parlamentul danez nu ar participa la procesul de luare a deciziilor, însă poziția acestuia ar fi consemnată. Reuniunile grupului mixt nu vor avea loc în Danemarca, atunci când Danemarca se va afla la președinția rotativă a Uniunii Europene. Și Danemarca nu ar numi un reprezentant în grupul mixt la pentru Consiliul de Administrație al Europol. Aceasta este poziția care a fost sprijinită de noi cei doi copreședinți. Este rezultatul muncii care s-a desfășurat până acum. Pentru a prezenta poziția Parlamentului danez pe subiect, Vom deschide discuția. Două minute îi sunt acordate domnului Rasmus Nordvis, care reprezintă Parlamentul danez. Este șeful delegației daneze. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Troicăi, copreședinților pentru această muncă din ultimii doi ani. A fost greu să ajungem la o soluție bună, astfel încât Parlamentul danez să poată să participe la această muncă importantă. A fost o muncă încărcată, dar cred că foarte bună. Soluția la care am reușit să ajungem cred că poate să fie privită ca fiind o bună soluție, să putem participa pe deplin la munca desfășurată de grupul mix de control. Aș dori să mulțumesc și personalului din Comisia Libe din Parlamentul European, le mulțumesc pentru ajutorul acordat, astfel încât să reușim să ajungem la o soluție care să fie fezabilă sub regulamentul de procedură, dar de asemenea și o soluție care să răspundă solicitărilor primite de la Parlamentul Parlamentul danez ca să poată într-adevăr să se implice în la munca din grupul mix. Pe noi ne mulțumește soluția la care s-a ajuns și sperăm că restul parlamentelor și Parlamentul European vor vota pentru aceste amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumim, mulțumim foarte mult, îi mulțumim reprezentantului Parlamentului danez pentru această prezentare. Rezultatul muncii efectuate până acum. Dorește cineva să intervină, să obiecteze, să facă vreun comentariu privitor la rezultatul muncii făcute până acum? Da, văd o intervenție. Din partea Parlamentului polonez? Vă mulțumesc. Am o mică îndoială. Ce se întâmplă dacă Danemarca se află la președinție? Cine îi va lua locul în troică, în gestionarea Europol? De obicei, troica este cea care are puterile de organizare. Acum vom avea doar două state care au aceste puteri sau cum vor arăta lucrurile? Că probabil nu am înțeles foarte bine. Mulțumesc! Dispoziția spune că statul membru care a deținut președinția anterior urmează la rând și înce- intră în troica, tocmai de aceea. Tocmai de aici caracterul specific al aderării Danemarcei. Deci statul membru următor. În acest ciclu rotativ de președinții va fi acela care va intra în acest cerc al troicăi ca să-l desăvârșească. Yeah practical solution. Aceasta ar fi soluția practică. Bun. Dacă nu mai sunt alte observații sau obiecții și se pare că nu mai sunt, atunci pot trage concluzia, din câte înțeleg, că adoptăm aceste amendamente la regulamentul de procedură prin consens, care este și regula pentru acest uh, for parlamentar. Dacă sunteți de acord, bun. Înseamnă că așa rămâne și vă mai anunț doar că regulamentul de procedură se amendează potrivit acestei decizii a noastre, iar modificarea regulilor de procedură va intra în vigoare începând de acum, de astăzi. Bun, deci am convenit să adoptat. Și cu acestea îi dau cuvântul copreședintei care va prezida restul discuțiilor cu privire la amendamentele la regulile de procedură. Mulțumesc! Trecem acum la prezentarea amendamentelor de către delegații, timp maxim de vorbire 2 minute per delegație, Dau cuvântul deci delegațiilor naționale pentru a prezenta amendamentele în ordinea amendamentelor. Prin urmare, mai întâi, delegația țărilor de jos, doamna Monica Dempor. Amendamentele 1, 5 și 8. Vă rog. Stimați membrii ai acestui grup parlamentar mixt, vă mulțumesc foarte mult pentru acceptarea acestor amendamente. Aș dori să insist asupra patru obiective pe care le urmărim. Transparența și uh, continuitatea, consensul, cât și neutralitatea. problemele legate de disponibilitatea la timp a documentelor înaintea fiecarei reuniuni a JPSG și introducerea cerinței 4 ca copreședinții să comunice motivarea atunci când resping o întrebare. retragem o parte din amendamente care se referă la reducerea timpului maxim de răspuns al Europol la întrebări. De ce? Pentru că Europol deja a garantat o comunicare la timp, uh, prevăzând acel termen de șase săptămâni. Restul amendamentelor, cu privire la uh, uh Consiliul de Administrație, delegația olandeză sugerează un termen de 18 luni. Numirea prin consens trebuie să fie ceea ce vizăm. Dacă nu, alegerea cu majoritate simplă ar trebui să se aplice. Mai mult, delegația propune ca reprezentanții aleși să nu provină din un stat membru care uh, este membru al Troicăi. Mulțumesc și acum Bundestagul German și delegația Bundesrat, doamna Suzanne Mittad. Amendamentul 2. Mhm. Äh, Dragi colegi și colegi, după părerea noastră, practica, deși recentă, a arătat că o concretizare a cooperării și un control uh, parlamentar ar avea o aplicație practică. În ce privește amendamentul 2, credem că este cât se poate de pertinent, deoarece este un instrument parlamentar important care ar permite un control democratic al Europol astfel încât grupul de control, vorbitoarea este rugată să vorbească mai încet, mai rar, astfel încât toți membrii Comitetului de Control să primească toate informațiile necesare și le pot folosi în uh, activitatea lor. Iată de ce propunem ca la articolul 4.2 din regulamentul de procedură să se transmită întrebările tuturor membrilor uh, Comitetului de Control. Având în vedere instrumentele informatice disponibile la ora actuală ar trebui să fie foarte simplu de realizat în practică. Mulțumesc și acum Camera Deputaților din Cehia. Vă rog, reprezentantul delegației cehe, amendamentele 3 și 7. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă prezint aceste amendamente. Am introdus deja ideea care stă la baza acestor amendamente încă de la reuniunea din București. Considerăm că ar fi corect ca reprezentanții în JPSG să se rotească ca și președințiile, astfel încât toate statele membre să aibă acces. Cât privește continuitatea, totul depinde de informațiile oferite de reprezentanții noștri. În trecut am asistat la informații într-un raport de o pagină. Nu era mare lucru. Deci, până la urmă, totul va depinde și de cum raportează delegația statului membru. Cât privește cel de-al doilea amendament, ar trebui modificată modalitatea de vot. Se poate atinge întotdeauna un consens și asta este, desigur, preferabil, dar suntem gata să adoptăm o modalitate de vot așa cum este folosită ea la COSEC. Dacă nu s-ar atinge majoritatea, uh, uh, unanimitatea, atunci să se, aplică, să se aplice majoritatea calificată. Mulțumesc. Mulțumesc. și acum delegația germană, delegația României și delegația croată. Doamna Oana Consuela Flora, șefa delegației Parlamentului României. Doamnă președinte, susțin amendamentul 4 uh, cu privire la articolul 4.2. Uh, Se referă la dreptul de a adresa întrebări. Uh, dorim ca la regulamentul de procedură să avem un termen fix de șase săptămâni pentru ca Europol să răspundă la întrebările adresate de către membrii acestui grup de control. De asemenea, dorim ca admisibilitatea întrebărilor să fie verificată de către Troica prezidențială și nu de către coceri, pentru că o verificare de patru persoane e mai bună decât o verificare de către două persoane și ar da mai mare legitimitate admisibilității întrebărilor. De asemenea, dorim ca răspunsurile și întrebările să fie afișate pe IPEX, deoarece odată cu creșterea numărului acestor întrebări, ă, membrii au posibilitatea să verifice dacă întrebarea respectivă a, a fost pusă anterior de către altcineva și atunci este posibil să aibă deja răspunsul pe IPEX. Uh, acest amendament este susținut de către delegația germană, delegația croată și delegația română. Uh, totodată mm, este bine ca aceste întrebări să fie trimise și pe e-mail tuturor membrilor acestei comisii uh, pentru a respecta principiul transparenței. Amendamentul, cel de-al doilea amendament semnat de toate aceste trei delegații se află la punctul 9, se referă la, la articolul 5 și la, mai exact la re, desemnarea unui reprezentant uh, la Management Board. Um, în virtutea principiului rotației uh, președinției Uniunii Europene, în virtutea principiului egalității între statele membre. Ehm, dorim ca fiecare țară pe perioada președinției să poată să-și desemneze un membru pentru a asista la ședințele Management Board. Aceasta deoarece respectiva persoană are statut de observator și este bine ca fiecare stat membru să înțeleagă mai bine Uh, discuțiile care au loc la nivelul uh, management board. Um, am văzut că acest articol 5 uh, este amendat de mai multe delegații. Um, văd că păstrează această idee de șase luni. Rugămintea mea pentru celelalte delegații este să agreze varianta noastră pentru a încerca să găsim un consens. Dacă nu, uh, delegația României uh, prezintă și o variantă de compromis, așa cum uh, directorul Management Board a menționat mai devreme. Management Board funcționează pe principiul unui membru și cu un membru supleant din fiecare stat membru în Management Board de Europol. Deci nu este ceva nou, este statutar, iar regulamentul Europol permite și, prin urmare, vă propun să aibă și acest grup de control uh, doi membri, un supleant și un membru plin, uh, respectiv cei doi coceri, astfel încât principiul continuității va fi respectat, pentru că președintele Comisiei Libe uh, va fi pe o perioadă de 5 ani reprezentant la Management Board, iar principiul rotației va fi de asemenea respectat, pentru că fiecare stat membru Uh, va putea să meargă la management board. Um, cum spuneam, am verificat regulamentul Europol și acesta permite. Dacă merg cei doi membri împreună la ședințele management board, atunci doar unul dintre cei doi va putea lua cuvântul. Dar cum știm cu toții că agenda este încărcată, sunt, con- sunt convinsă că vor exista situații în care cei doi coceri vor merge alternativ în funcție de agenda la ședințele management board. Și vă mulțumesc! Thank you. Then delegation of Portugal. Mulțumesc. Mulțumesc și acum delegația Portugaliei. Amendamentul 6, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Pentru că există interpretare, o să vorbesc în portugheză pentru a ne prezenta propunerea de amendament la articolul 5 din regulament. Dragi colegi, după cum spuneam mai devreme, și după cum spuneam și la reuniunea de la București, am ajuns la un impas din cauza problemei reprezentării în Consiliul de Administrație al Europol. Noi am uh, depus o serie de documente și, potrivit propunerii noastre, ideea ar fi să existe doi reprezentanți în uh, Consiliul de Administrație al Europol, numiți de statul membru care deține președinția în momentul, în perioada de șase luni în care deține această președinție, deci în baza principiului rotației. Am cerut ca această propunere să fie luată în discuție și discutată pentru a se ajunge la un acord echilibrat pentru toate părțile. Asta este propunerea noastră. Mulțumesc și acum Camera Reprezentanților din Cipru, domnul Dimitris Dimitriu, amendamentul 10. Mulțumesc. Amendamentul nostru la articolul 5 se bazează pe o poziție de principiu pe care am exprimat-o și la București încă din luna februarie și și anterior atunci când am mai discutat această problemă. Considerăm că reprezentantul trebuie numit de țara care deține președinția. Dacă țara respectivă crede în continuitate și dorește să numească reprezentanții din țara care a deținut anterior președinția, nu nicio problemă. Dar ar trebui să poată fi numit ca reprezentant orice membru, inclusiv al Parlamentului European, pentru a oferi tuturor țărilor uh, o, o, o șansă de a se implica și pentru a permite țării care deține președinția de a avea, într-un fel, primul cuvânt de spus. Și am toată speranța că veți uh, susține această sugestie cu unanimitate. Mulțumesc și acum Parlamentul suedez. Domnul Pedro Leper, șeful delegației suedeze, amendamentele 11 și 13. Mulțumesc. Începând cu dispozițiile privitoare la numirea JPSG la uh, în Consiliul de Administrație al Europol, potrivit articolului 5, se propune stabilirea unei ordini automate, iar JPSG să uh, poată participa prin reprezentant ca observator la reuniunile uh, Consiliului de Administrație. De asemenea, ar trebui să poată participa persoana respectivă la toate reuniunile Consiliului de Administrație, baza acestei ordini care ar trebui fixe, automate, care ar trebui să respecte principiul uh, rotației statelor membre la președinția Uniunii Europene. Înțelegem argumentele care pun accentul pe continuitate, însă noi considerăm că este cel mai important ca toate delegațiile parlamentelor naționale să aibă o oportunitate egală de a-și forma o opinie, o opinie despre ce presupun sarcinile Europol și cum funcționează cu adevărat instituția aceasta a Consiliului de Administrație al Europol. Beneficiile unui uh, Uh, principiul acesta al uh, ordinii uh, ar trebui să fie să respecte ceea ce se stabilește la nivelul SPS, JPSG. De asemenea, ar trebui să avem în vedere intrarea în vigoare și revizuirea regulilor de procedură. La articolul 651 Amendamentul la regulile de procedură care vizează intrarea în vigoare se referă la momentul de după adoptare. E vorba de situații în care amendamentele adoptate în cursul reuniunii vizează elemente luate în discuție la respectiva reuniune. Apoi, înlocuirea dispozițiilor de la 6.2, care se leagă de o, un termen specific cu uh, proceduri de modificare specifică a regulilor de procedură cu consecințele acele, acelor propuneri. Acest grup de control este abia la începutul activității sale și e normal să încercăm mai multe tipuri de proceduri și moduri de a, de a lucra. Dar rezultatul acestor uh, explorări, să le spunem așa, nu este cunoscut. Tocmai de aceea e important să fim cât mai prudenți în momentul în care testăm diferite reguli de procedură. Sigur că dispozițiile mai puțin, care se vor dovedi mai puțin eficiente, vor trebui fie modificate, fie eliminate cu totul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum delegația Parlamentului European, domnul Peterson, Vicepreședinte al delegației grupului mix de control, amendamentul 12, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să vă spun că în ce privește poziția Parlamentului European referitor la Consiliul de Administrație al Europol, avem o poziție foarte clară. Ce anume acesta trebuie ales din toți membrii de plin, inclusiv, bineînțeles, Parlamentul European, pentru un interval de 18 luni cu o posibilă prelungire de 6 luni. În ceea ce privește articolul 3.2 și amendamentul din partea țărilor de jos, Parlamentul European nu este de acord cu acest amendament. Amendamentul 2, în schimb, la articolul 4.1 a, aici delegația Parlamentului este parțial de acord cu acest amendament și avem câteva întrebări referitor la ce anume ar trebui să înțelegem când se spune, când se vorbește de moțiuni procedurale. S-a discutat foarte mult despre acest nou element și la ce anume se referă el. Avem așadar întrebări referitor la conceptul de moțiuni procedurale. Amendamentul 3, articolul 4.1e, aici delegația Parlamentului nu este de acord cu acest amendament. La Bratislava, în aprilie 2017, s-a purtat o discuție în acest sens. Nu putem accepta acest amendament, așadar. Amendamentul 4, articolul 4.2, dreptul de a adresa întrebări. Delegația Parlamentului poate sprijini în principiu anumite părți ale amendamentului, dar poate că nu e nevoie să fie modificat regulamentul de procedură pentru că există un ghid care a fost trimis săptămâna trecută tuturor membrilor, ghid care include multe elemente. Iată de ce considerăm că poate nu ar fi necesar să se modifice regulamentul de procedură. Amendamentul 5, articol 4.2. Aici, delegația Parlamentului poate sprijini părți ale amendamentului în principiu, însă nu este de acord cu textul și nu în ultimul rând amendamentul 13 referitor la articolul 6, dispoziții finale. Aici, delegația Parlamentului nu este de acord cu amendamentul propus de Suedia. Aceasta este așadar, doamnă președinte, poziția delegației Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult! Având în vedere că multe din uh, intervenții vizează regulamentul de procedură și modificarea acestuia, putem da cuvântul delegațiilor dacă doresc să ia cuvântul, două minute maxim pe intervenție. Avem 8 minute în total la dispoziție în uh, ordinea în care am primit contribuțiile înscrise. Delegația maghiară, domnul Istvan Britani, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Delegația maghiară, prin scrisoarea sa din uh, 2019 a scos în evidență că ar fi de dorit ca la următoarea întâlnire să desenăm persoana care participă în numele grupului mix de control la activitatea Consiliului de Administrație. Sper să se poată găsi o soluție acceptabilă pentru toată lumea. În continuare, delegația maghiară este de părere că, în ce privește uh, stabilirea mandatului și durata acestuia put, putem găsi o soluție bazată pe consens. În ceea ce privește amendamentele referitoare la modificarea regulamentului de procedură, putem uh, sprijini propunerea unui reprezentant al actualei președinții a Consiliului dacă există posibilitatea de a asigura în acest fel continuitatea. Reprezentantul care ar prelua postul ar trebui să vină din unul din acele state care a realizat în comun programul de 18 luni al Consiliului. Mulțumesc! Domnul Miroslav Nenetov, din partea Senatului Ceh. Mulțumesc foarte mult! Pot doar să confirm cele spuse de antevorbitorul meu din, par- din Parlamentul Ceh. Suntem de acord până la opțiunea ca la grupul mixt să se regăsească un reprezentant al unui stat care deține președinția rotativă. S-au propus 18 luni, noi propunem 12. din următoarele motive. În acest fel ne-am apropiat mai mult de ordine, de regulament, îmi cer scuze, de uh, ordinea de zi a COZAC. Nu cred că ar fi necesar uh, să votăm și cred că s-ar putea ajunge simplu la un consens. Mulțumesc. Irlanda. Domnule Lockham. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să sfătuiesc, să vreau să reflect uh, părerea delegației irlandeze în ceea ce privește alegerea reprezentantului grupului mix de control către Europol, un uh, subiect care a făcut obiectul unei dezbateri uh, îndelungate în Parlamentul irlandez reprezentanții irlandezi sunt în unanimitate de părere că reprezentantul grupului mix de control la Consiliul de Administrație ar trebui să fie desemnat de delegația parlamentară a statului membru care se află, care deține președinția în exercițiu a Consiliului Uniunii. Iată de ce mandatul acelui reprezentant ar trebui să se limiteze la cele șase luni ale președinției cu posibilitatea de a fi prelungit în circunstanțe excepționale. Dacă, de pildă, țara care deține președinția în exercițiu nu a dorit să profite de această posibilitate, să numească un candidat din orice motiv. În acest fel, fiecare stat ar avea posibilitatea identică, aceeași posibilitate de a participa la Consiliul de Administrație. Este de asemenea o situație transparentă care le-ar permite delegațiilor naționale să planifice din timp pe uh, când vor prelua acest post. Mulțumesc! Și acum uh, am primit o contribuție scrisă din partea delegației slovene, însă nu există dorința de a lua cuvânt, din câte am înțeles. Nu e nimeni prezent în sală de la Adunarea Națională din Slovenia. vom continua cu un schimb de opinii în ceea ce privește modificările propuse la regulamentul de procedură. Avem o serie de persoane care s-au înscris la cuvânt. Domnul Apel din Polonia, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important ca Europol să nu fie doar eficient, ci și transparent. Sprijinim toate amendamentele în măsura în care toate aceste întrebări și comunicări adresate Europol să fie retrimise tuturor actorilor relevanți în cel mai scurt timp posibil. Europol ar trebui să fie transparent și reprezentantul delegat la Europol ar trebui să beneficieze de suficient timp pentru a putea înțelege cum funcționează Europol. Iată de ce suntem în favoarea perioadei de 18 luni uh, pentru trimisul delegat în cadrul Consiliului de Administrație Europol. Mulțumesc, domnul Eimer din Germania. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pentru noi, Important este articolul 4.1 din regulamentul de procedură. Dorim ca membrii grupului de control, adică noi, să poată veni cu propuneri uh, în ce privește redactarea ordinii de zi, să pregătească, să distribuie propuneri în ceea ce privește introducerea sau eliminarea unor puncte de pe ordinea de zi cu până la două săptămâni înainte de ședință. În plus, am dorit să existe posibilitatea de a modifica ordinea de zi în timpul unei dezbateri. Cu alte cuvinte, dacă se constată că la sfârșitul ședinței este prevăzut un punct important, însă mulți participanți din cauza unei agende încărcate nu mai pot fi prezenți, atunci există posibilitatea să se abordeze înainte respectivul punct de ordinea de zi. Iată de ce e cât se poate de rezonabil ca în timpul unei ședințe să se poată înainta solicitări de modificare a ordinii de zi. Am vrea să avem mai multă posibilitate de a influența ordinea de zi în calitate de membri ai grupului de control. Iată de ce am venit cu această propunere la articolul 4.1. Mulțumesc, doamna Deli, din Parlamentul European. Nu, vă rog, ok, în regulă domnul Lanet din Estonia. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi propunem, când vine vorba de desemnarea unui reprezentant la Consiliul de Administrație și în ceea ce privește durata mandatului, că membru să vină preferabil din rândurile reprezentanților troicii și să fie desemnat uh, pe 18 luni, deoarece odată ce respectivul candidat sau candidată va fi fost desemnată, să aibă suficient timp la dispoziție pentru a înțelege cum funcționează Consiliul de Administrație și pentru a putea participa efectiv la activitatea acestuia. Mulțumesc! Domnul Carcopulos din Grecia, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Participarea grupului mixt de control parlamentar la Consiliul de Administrație este foarte important, pentru că Ehm, e important să avem acces la informații, mai ales având în vedere natura specializată a acestor, eh, caracterul specializat al acestor informații. Cu cât un membru în Consiliul de Administrație are mai mult timp de prezență acolo, va avea mai multă experiență, așa că trebuie să încercăm să găsim echilibru potrivit. Eu cred că 12 luni ar fi un interval cât se poate de potrivit, pentru că în acest fel reprezentantul uh, va putea dobândi suficientă experiență și va putea participa la activitatea Consiliului de Administrație. În al doilea rând, vreau să mă refer la procesul de luare a deciziilor, dacă ar trebui să se bazeze pe unanimitate sau, în, prin, sau prin consens. Consensul este un principiu fundamental al cooperării, atât de ce acesta trebuie să fie protejat chiar și atunci când există uh, dezacorduri, așa cum s-a întâmplat la ultima întâlnire de la București. Obiectivul nostru ar trebui să fie să ajungem la unanimitate prin dialog și încercarea de a găsi o cale de mijloc. Dacă însă nu se poate ajunge la unanimitate, după cum s-a amintit deja, se poate organiza un vot și se pot lua decizii prin majoritate de trei sferturi, așa cum se întâmplă la COZAC. Mulțumesc, domnul Sapatoscos, din Lituania. Vă rog. Intervenție din sală fără microfon. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Delegația litoniană ar dori să sprijine durata unui mandat de 18 luni. Deoarece este foarte important ca Troica să fie reprezentată în Consiliul de Administrație. În acest fel am asigurat continuitatea nu prea înțelegem propunerea de 12 luni. Întrebarea e, cine ar fi reprezentat? Președinția în exercițiu, președinția anterioară sau cea viitoare? După părerea noastră, 12 luni este mult prea puțin pentru că nu am putea asigura continuitatea. Iată de ce propunem 18 luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi membri, vă mulțumesc foarte mult pentru amendamentele dumneavoastră, pentru contribuții, comentarii, observații. Vom continua cu dezbaterea noastră mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu domnul Veviorovski, adjunct în cadrul Autorității Europene pentru Protecția datelor, datelor, cât și domnul François Pellegrini, șeful Comitetului de Cooperare Europol. So please, if you may. Vă rog. Dacă îmi permiteți, ajungem acum la ultima parte din această după-amiază, înainte de recepția organizată, când la ora 19 vom merge la Casa Istoriei Europene, însă înainte să o facem mai avem un punct important de discutat, o raportare din partea Autorității Europene de Protecție a Datelor și Consiliului de Cooperare Europol. E un lucru important. Avem doi vorbitori care se află deja aici. Îl avem pe domnul Vivorovski și pe domnul profesor Pellegrini. Dumnealor ne vor vorbi despre acest subiect. Însă înainte să o facă, aș dori și vă rog să fiți atenți, aș dori să fac ceva ce am fost forțat să fac, din păcate, ca președinte al Comisiei Libe din Parlamentul European, cu o primă ocazie, când am avut o primă reuniune oficială în comisia noastră libe, înainte de pauza de după pauza de vară. Pe timpul pauzei de vară am primit cele mai triste vești cu privire la decesul supraveghetorului Gianni Butarelli, care a făcut parte din Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, directorul acestei autorități. A fost întâi asistent, iar mai apoi a fost director și în aceste două funcții el participa la comisiile reuniunii noastre parlamentare libe participa la schimburile noastre de opinie, a făcut-o timp de ani întregi în comisia noastră LIBE. Și acesta se ridica la înălțimea așteptărilor pentru că lucra la această autoritate importantă europeană care ține de protecția datelor și comunicațiilor între cetățenii europeni. Și aici, în Parlamentul European, în toate instituțiile, sunt toate acestea importante pentru protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor și toate acestea apar în tratatele europene. De aceea vreau să ținem un moment de reculegere pentru Gianni Botarelli, acesta care a fost implicat până în ultima sa clipă de viață. a făcut toate eforturile astfel încât să ajungă la rezultate. Deși s-a îmbolnăvit și iată a plecat dintre noi atât de repede, noi l-am omagiat la o conferință, la o conferință care a avut loc la Bruxelles și acum sugerez să ținem un moment de reculegere înainte să trecem la acest punct de pe ordinea de zi. Thank you so much. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum, haideți să trecem mai departe la acest punct de pe ordinea de zi. Vom asculta intervențiile celor doi invitați care se află aici director asistent domnul Vieverovski și domnul profesor Pellegrini. Vă reamintesc faptul că Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor e instituția care supraveghează și se asigură de punerea în aplicare a regulamentului Europol, care are de-a face cu drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, mai ales aceia afectați de procesarea datelor. Consiliul de Cooperare e un grup consultativ pe această chestiune. Acolo există diferitele autorități de supraveghere naționale care sunt reprezentante și Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Aceștia redactează avize și recomandări. Cooperarea între Europol și Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și Consiliul de Cooperare a mers bine până acum. Așa cum am putut să auzim, la reuniunea pe care am avut-o în februarie. E un lucru important, ținând cont de procesarea datelor și importanța acestea. Iată Haideți acum să ascultăm un raport cu privire la ultimele șase luni de cooperare. Întâi ne va vorbi domnul Vievorovski, după care domnul Pellegrini. Vom avea și o rundă de întrebări și răspunsuri. Sugerez să completați formularele dacă doriți să interveniți în această discuție, după prezentările pe care le vom auzi după ambele prezentări. Domnule Vievorovski, vă dau cuvântul pentru următoarele 12 minute. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, membri ai Parlamentului European, e un privilegiu și onoare pentru mine să vă spun câte ceva despre activitățile din Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor din ultimele luni, de la ultima noastră reuniune. Nu o voi face singur, ci și de obicei nu o făceam singur, prietenul meu Giovanni Botarelli o făcea de asemenea atunci când ne întâlneam în grup. Pot să văd în sală oameni care au avut loc la, au participat la reuniunile grupului nostru, dar văd și membrii noi, noi membri ai Parlamentului European, așa că permiteți-mi să subliniez din nou faptul că Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor se ocupă de chestiuni legate de protecția datelor cu toate instituțiile europene, organisme, instituții, de obicei sub regulamentul care guvernează instituțiile europene, care ia asemănător cu regulamentul pentru protecția datelor, însă în acest caz există o parte specială a regulilor care vine din regulamentul Europol. În același timp, cooperăm și cu autoritățile naționale de protecție a datelor, din motive evidente. Noi supraveghem instituția ca atare și majoritatea datelor care ajung la această instituție vin de la nivel național. Sunt date produse și procesate întâi la nivel național. Și de multe ori aceste rezultate sunt cele care ajung tot la nivelul național. Există deci acest tip de supraveghere pe două niveluri și din 2017 încercăm să colaborăm. Vă mulțumesc pentru minutul de reculegere pentru Giovanni Botarelli și pentru tot ceea ce a făcut în domeniu. Eu vă voi asigura că vom continua cu toate cele făcute în cadrul grupului mix așa cum apar toate acestea în regulamentele pentru instituțiile europene. Eu împreună cu Giovanni Butarelli aveam același mandat și anume până în 5 decembrie în acest an, până în 5 decembrie 2019, Consiliul și Parlamentul ar trebui să aleagă un nou, un nou director pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Provocările în ceea ce privește procesarea datelor în punerea în aplicare a legii vă sunt cunoscute, așa că nu le voi repeta însă aș dori să subliniez faptul că avem tot mai multe baze de date uriașe, cu resurse uriașe, care le stau la dispoziția autorităților de aplicare a legii. Sistemele IT care sunt utilizate sunt tot mai complexe. Bineînțeles, sistemele IT utilizate de Europol servesc Europolul ca atare, dar în același timp permit și o cooperare între autoritățile polițienești și de aplicarea legii în state. Așa că, iată, vedem două părți importante strâns legate între ele. Colaborăm cu Consiliul de Coordonare, care este prezidat de domnul Pellegrini, astfel încât avem o colaborare pe toate nivelurile. Activitățile din ultimele luni, care sunt cele mai importante, le putem împărți în două. Partea de cooperare și apoi activitățile de supraveghere. Partea de cooperare e alcătuită din cooperare aproape zilnică cu Europolul, și în două echipe, cele care se ocupă în mod direct de protecția datelor și apoi echipele care se ocupă de sistemele IT, care sunt uh, utilizate de Europol. Structura e următoarea. Există întâlniri bilunare care sunt organizate de Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și Europol. La aceste reuniuni discutăm despre ceea ce trebuie să ne preocupe în următoarele săptămâni. Autoritățile de supraveghere înseamnă mai mult timp din partea noastră. Începem cu informațiile care trebuie să fie livrate de Europol, autorităților de supraveghere, de la activități operative, anumite încălcări, încălcări în ceea ce privește datele și posibile transferuri spre state terțe. Analiza proiectelor. Aceasta este partea principală din activitățile Europol de care ne ocupăm. Aceste proiecte de analiză se specifică pe diferite domenii infracționale, cum ar fi pornografia infantilă, grupuri de criminalitate organizată, infracționalități care au de-a face cu proprietățile, terorismul, Europolul trebuie să informeze Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor de câte ori modifică sau închid o asemenea activitate. În cazul în care sunt încălcate datele, asemenea informații trebuie să fie transmise spre uh, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, așa cum se spune în regulament, într-un interval de timp rezonabil. Nu există un timp cum apare în cazul GDPR-ului, însă trebuie să fie transmise asemenea informații fără întârziere din partea Europol. Transferul de date în statele terțe unde nu există niciun fel de acord operativ pentru schimbul de informații, în anumite situații excepționale, de exemplu în sprijinul unor anchete, se poate face un transfer de date spre și în afara Europolului. Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor trebuie informată cu privire la asemenea situații excepționale. Apoi, consultanță de ordin general sunt situațiile în care noi încercăm să ajutăm Europolul în activitatea sa obișnuită exemple de asemenea consultări de luna trecută. Modelul de muncă Europol cu statele terțe pentru a clarifica dispozițiile care intră în vigoare la schimburi de date fără caracter personal și cele care se pun în aplicare la un transfer de date personale, în cazul în care Europolul ar trebui să utilizeze o derogare care să permită acest fapt sub articolul 25 din regulament. Apoi, din martie 2019, încercăm să evaluăm diferitele scenarii legate de Brexit, incluzând aici și posibilitatea nefericită de a avea un Brexit fără acord, acel no deal Brexit, care ar crea probleme la accesarea datelor de Europol și autorității și autorităților din Regatul Unit. Încercăm să ne pregătim, să avem o soluție care să funcționeze din prima zi în această viitoare cooperare cu instituțiile menționate. Regulile cooperării sunt pregătite de Europol și Consiliul de Administrație Europol, însă noi încercăm să-i asistăm în domeniu. Un alt exemplu de cooperare sub această consultare cu autoritățile de supraveghere în ceea ce privește unitățile financiare, informații financiare să se facă legătura cu anumite tranzacții suspicioase financiare și activitățile uh, infracționale din spate, astfel încât să putem combate spălarea banilor. Există schimburi de opinii organizate în rețea. Avem o rețea care este condusă de Europol. Acolo discutăm despre soluțiile actuale și viitoarele propuneri atât în cadrul instituției, cât și cu autoritățile de supraveghere din state. Am constatat că există diferențe majore în definiții ce înseamnă un suspect. Doar persoanele care sunt suspecți pot să fie persoanele cărora să le fie astfel procesate datele și cred că e un subiect pe care îl va menționa și domnul Pellegrini. Mai avem consultări și când vorbim de o nouă activitate de procesare a datelor. Uh, unde există riscuri ridicate, trebuie să se facă o evaluare privind protecția datelor. Asemenea, situații trebuie să fie discutate înainte cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Am avut șase asemenea consultări anul trecut. Ultimul aviz e din septembrie din acest an. Modalități prin care Europolul poate să acceseze datele din registrul cu numele pasagerilor și directiva. Avem și anchete proprii, din propria inițiativă, pe subiecte care ne sunt evidențiate, avem activități de supraveghere, bineînțeles, și în 2019 am început asemenea activități. Plângerile uh, trebuie să recunosc faptul că mă surprinde numărul mic de plângeri care ajung la Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Până acum am avut doar două plângeri admisibile care au fost anchetate în birou. Și apoi mai sunt și inspecțiile, e ultima parte a prezentării mele de astăzi. Uh, Bineînțeles, partea principală din activitatea Autorității Europene de Protecție a Datelor în supraveghere o reprezintă acestea. Ne axăm pe aspectele legale, tehnice din procesarea datelor. Avem trei inspecții anuale. Ultima a avut loc în iunie. Documentele au fost procesate în birourile Autorității Europene de Protecție a Datelor. Ne-am axat pe date folosite date din domeniul terorismului, spălării de bani, dark web și ne-am folosit de derogările existente la Europol pentru transferul de date cu statele terțe și pe noile practici din statele membre care trimit volumuri mari de date spre Europol și care sunt tendințele care reies de aici. Există o cantitate mare de date cu caracter personal care le e la dispoziție acum autorităților de punere în aplicare a legii. Metodologiile de, cri- de criptare sunt și ele supravegheate și verificăm și cum sunt pun în, puse în aplicare recomandările deja făcute. Și autoritățile naționale de protecție a datelor sunt invitate să facă parte din munca la acestei inspecții și rezultatele sunt mai apoi transmise și Europolului și le-am transmis și Consiliului de Coordonare. Am avut și inspecții țintite, poate că v-ar interesa în ceea ce privește programul de trasabilitate a terorismului, TSTP, un acord pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Am făcut această inspecție în februarie în acest an și ne doream să verificăm care e rolul pe care îl are uh, Europolul sub aceste acorduri privind tranzacțiile financiare, scopuri teroriste. Am făcut o evaluare bazându-ne pe SWIFT. Europolul nu are acces la comunicare ca atare. Am emis opt recomandări cum să putem să îmbunătățim în continuare metodele de verificare utilizate de Europol Raportul a fost uh, secret întâi, ca secret al Uniunii Europene, din cauza că existau asemenea așteptări de pe partea americană, dar acum documentul a fost desecretizat și urmează să fie publicat pe site-ul Autorității Europene de Protecție a Datelor în zilele următoare cu recomandările, cu, cu excepția unei recomandări despre care s-a hotărât că ar trebui să rămână secretă din cauza caracterului tehnic pe care îl are această recomandare. Noi vom fi foarte atenți la punerea în aplicare a recomandărilor emise. Acestea ar fi lucrurile cele mai importante, ce s-a întâmplat cel mai important în ultimele luni și vă stau la dispoziție să vă răspund la întrebări legate de detalii despre aceste subiecte. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului profesor Pellegrini, care este șeful Organismului European pentru Cooperare, European Cooperation Board. Aveți circa 10 minute pentru intervenție, după care vă sunteți invitați să interveniți din sală dacă doriți. Vă rog între timp să vă completați cererile de cuvânt. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor membri ai Parlamentului European, al Parlamentelor Naționale, Doamnelor și domnilor, în calitate de președinte al acestui bord de cooperare european, este o plăcere pentru mine să vă informez în legătură cu activitatea ECB. În urma raportului pe care vi l-am prezentat la București în februarie anul acesta. După cum știți, intrarea în vigoare a regulamentului Europol autoritatea de supraveghere a protecției datelor fiind autoritatea de supraveghere a tuturor activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le desfășoară instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene, este acum autoritatea competentă pentru monitorizarea legalității prelucrării datelor efectuate și de către Europol. Însă, implicarea autorităților naționale rămâne esențială, întrucât cea mai mare parte a datelor colectate și prelucrate de Europol provine din stat statele membre și li se va întoarce la un moment dat. Din motivul acesta, articolul 45 din regulamentul Europol instituie uh, acest board de cooperare al Europol, compus din uh, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și reprezentanții autorităților naționale de protecție a datelor. Colaborarea lor fructuoasă cu ECB, după cum este și prevăzută în articolele 44 și 45 din regulamentul Europol, permite o supraveghere coordonată a tuturor fluxelor de date care parvin Europol și care sunt emise de acesta, lucru esențial pentru a asigura respectarea prelucrării datelor de către Europol Um, a cadrului de protecție a datelor specific convenit de colegiuitori. Pe partea operativă, ECB menține un um, corp de experți național care participă la toate inspecțiile comune pe care le organizează uh, uh, ADPS, autoritatea noastră. Uh, acest lucru permite efectuarea propriilor inspecții la nivel național de către autoritățile naționale de protecție a datelor și participă la menținerea unei rețele de expertiză și relații profesionale ample care alimentează această comunitate. La ultima sără, reuniune din 8 mai 2019, ECB a adoptat raportul său de activitate pentru perioada 2017-2018, precum și o versiune actualizată a programului său de lucru pentru perioada 2018-2020. Puteți găsi în cele două documente o sinteză a activităților sale trecute, actuale și viitoare. Și acum o să vă ofer câteva detalii în legătură cu unele dintre acestea. ECB a emis de curând niște avize pe două teme conexe. În februarie 2019 a emis un aviz cu privire la proiectul ETS, European Tracking Solution, prin care a atras atenția cu privire la riscurile unui schimb transfrontalier ilegal de date de geolocalizare, recomandând colegiuitorilor să lucreze urgent la crearea unui cadru juridic adecvat. În luna aceasta, ECB a trimis către președintele rețelei FIU fiu.net, avizul său cu privire la încheierea posibilității ca această rețea să beneficieze de pe urma infrastructurii tehnice a Europol pentru a face schimb de date operative, întrucât categoriile de date care fac obiectul schimbului nu par să respecte mandatul Europol. În ambele cazuri, se vede clar necesitatea de a se asigura bazele legislative și mijloacele operative folosite la prelucrare pentru a se asigura atât eficiența instrumentelor de aplicare a legii ad hoc, cât și drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate. Din acest punct de vedere, este esențial ca orice viitoare prelucrare și orice sarcină suplimentară va trebui să efectueze Europol să rămână în cadrul competențelor și legii, așa cum au decis colegiuitorii iar prelucrarea care depășește cadrul acesta și mandatul actual trebuie să de fie definită foarte clar, tot prin lege. Întrebarea unui, problema unui mandat adecvat și a unei supraveghere adecvate nu se limitează doar la aceste cazuri. Câteva fișiere operative și sisteme informative noi sunt de asemenea plănuite în domeniul uh, acestor fișiere, cum ar fi ETIAS, EES și uh, altele asemenea. Mai mult, este avută în vedere interoperabilitatea între multe dintre aceste fișiere, inclusiv sistemul de informații Europol, EIS. Din acest punct de vedere, interconectarea în sine reprezintă o prelucrare și ea necesită o supraveghere adecvată în scopul asigurării proporționalității sale și a aplicării acestor reguli uh, în conformitate cu drepturile fundamentale ale cetățenilor. Unul dintre instrumentele cheie instituit de autoritatea, de Regulamentul pentru Protecția Datelor, GDPR, GDPR pe 25 mai 2018, este uh, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care a primit o personalitate juridică și își propune să elaboreze o doctrină de protecție a datelor la nivel european, susținând un nivel mai mare de cooperare și consecvență între toți actorii implicați. Bazându-se pe acest cadru, nou colegiuitorii Uniunii Europene au stabilit o traiectorie de integrare a unor grupuri de coordonare și supraveghere ad hoc separate, de uh, actuala, uh, actualele sisteme de informare ale Uniunii Europene, cum ar fi sistemul de informații privind vămile, sistemul Eurodac, sistemul de informații Schengen și sistemul de informații privind viza toate acestea fiind integrate într-un cadru consecvent, coerent. Instituirea unei uh, super, supravegheri coordonate sub umbrela autorității noastre, începută uh, în urma revizuirii regulamentului 45 per 2001, se discută în prezent în contextul aplicării legii în subgrupul aferent din Uh, autoritatea noastră pentru a vedea care este segmentarea operativă, care sunt regulile interne și aranjamentele de lucru. Acest nou model de supraveghere coordonată va fi instituit până la sfârșitul acestui an și este uh, avută în vedere includerea sa în proces pe viitor, întrucât se consideră că va oferi mai multă consecvență și coeziune activităților de supraveghere și sistemelor de informații de la nivelul Uniunii Europene. O amendare a regulamentului Europol ar fi necesară însă pentru ca această integrare pe care noi ne dorim să devină o realitate. Acest lucru ar trebui să se facă în timp util când noul model va deveni de plin operativ, pentru că realizarea eficientă și lină a misiunilor noastre Eh, eh, pentru, la nivelul ECB eh, este prioritatea noastră. Una dintre misiunile organismului nostru este acela, aceea de a face ca protecția persoanelor vizate de datele cu caracter personal și exercitarea drepturilor acestora să se poată face mai eficient. Pentru aceasta trebuie evitată duplicarea procedurilor și proceselor în exercitarea drepturilor oamenilor. Tocmai de aceea, tocmai de aceea ne, ne propunem crearea unui cadru comun și instituirea unui portal accesibil în care să se găsească toate informațiile disponibile și să se faciliteze exercitarea drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește utilizarea sistemului de față. ECB își dorește așadar să participe la acest proiect împreună cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, lucru care pare cu atât mai realizabil cu cât Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor este furnizorul de servicii tehnice pentru ambele entități. Un alt subiect din ce în ce mai important vizează schimbul de date dintre Europol și țările terțe. Până în prezent, Europol a făcut parte din acordurile de cooperare operative care permit schimbul de date cu caracter personal cu 8 țări terțe. Albania, Australia, Bosnia și Herțegovina, Canada, Columbia, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegru, Montenegru și Macedonia de Nord. Articolul 25, alinatul 4 din regulamentul Europon prevede ca Comisia Europeană să revizuiască toate acordurile de cooperare încheiate în trecut cu țările terțe până în 2021. Cu toate că toate aceste țări au o lege privind protecția datelor și o autoritate de protecție a datelor, mai mult sau mai puțin independentă, este fundamental să se revizuiască toate aceste acorduri cât mai curând din mai multe motive. Mai întâi, schimbul de date cu caracter personal cu aceste țări nu trebuie întrerupt după termenul uh, menționat anterior, păstrându-se în continuare conformitate cu, conformitatea cu cadrul juridic privind protecția datelor de la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, în 20 decembrie 2017, Comisia a adoptat 8 recomandări pentru decizii ale Consiliului pentru a se autoriza deschiderea negocierilor de acorduri internaționale între Uniunea Europeană și opt țări terțe din uh, regiunea MENA. Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia și Turcia. Aceste acorduri internaționale vor oferi baza legală necesară pentru schimbarea, pentru schimbul, îmi cer scuze, de date cu caracter personal între Europol și autoritățile din aceste țări terțe, autorități competente de, pentru a combate criminalitatea gravă și terorismul. Ca atare, pe 4 iunie 2018, Consiliul a adoptat deciziile ce permit Comisiei să deschidă negocierile cu fiecare din aceste țări terțe. ECB consideră că aceste evenimente concomitente sunt o oportunitate pentru Comisia Europeană pentru ca aceasta să poată defini un cadru, un acord de cadru generic în conformitate cu standardele cele mai înalte în materie de protecție a datelor instituite prin directiva 680 din 2016. Acest cadru, cu aplicabilitate generală, ar defini în special mecanismele pentru follow-up-ul practic al fiecăruia dintre aceste acorduri, inclusiv evaluările periodice și inspecțiile la fața locului, pentru a se evalu evalua măsura în care funcționează acordul din punctul de vedere al nevoilor operative ale Europol, precum și respectarea drepturilor și principiilor europene în materie de protecție a datelor, potrivit poziției Parlamentului European manifestată în deschiderea acestor negocieri. Se Uh, s-a menționat în scrisoarea din 19 august 2019 pe care ECB a trimis-o către comisie, angajamentul acestei instituții de a uh, urmări cu multă atenție procesul de revizuire, precum și disponibilitatea sa de a coopera în această activitate importantă. În încheiere, după cum am spus și în raportul meu precedent, aș dori să subliniez faptul că Consiliul de Cooperare Europol este angajat să uh, urmărească, să-și desfășoare activitățile în mod deschis și transparent și să facă aplicarea uh, cadrului de protecție a datelor Europol o realitate atât pentru agenție cât și pentru persoanele vizate. ICB așteaptă cu deosebit interes urmă, uh, analiza grupului dumneavoastră pe marginea acestor teme importante. Vă mulțumesc și vă aștept, așa ca și colegul meu, întrebările. Mulțumesc și acum de deschid schimbul de opinii. Vă rog să nu interveniți mai mult de două minute și la sfârșitul acestor două, acestui, uh, acestei runde de întrebări voi da cuvântul celor doi vorbitori pentru a vă răspunde. Domnul Breyer. Parlamentul European. Vă rog. Mulțumesc. Am o întrebare pentru, uh, legată de păstrarea datelor, care reprezintă una dintre cele mai invazive și uh, împovărătoare forme de supraveghere, pentru că se leagă de comunicările și mișcările, deplasările zilnice s-a susținut reintroducerea unor astfel de politici în baza unei uh, noțiuni de păstrare limitată, excluzându-se anumite profesii de la această păstrare a datelor, însă uh, restul populației ar rămâne vizată de aceste uh, reguli. Ca tare v-aș întreba, dumneavoastră v-ați implicat în acest proces, în funcția dumneavoastră și sunteți de părere că excluderea anumitor profesioniști nu satisface criteriile instituite de Codul European de Justiție. Curtea Europeană de Justiție, îmi cer scuze, care cu siguranță nu se potrivesc acestei, acestui program. Apoi vorbeați de uh, un alt acord TFTP. După cum s-a menționat în Comisia Libe, Statele Unite păstrează datele colectate în baza acestui tratat pentru totdeauna, pentru că autoritățile nu, uh, nu comunică sfârșitul anchetelor, sfârșitul investigațiilor în baza TFTP. Ce propuneți dumneavoastră, ce propune dumneavoastră să se facă în acest sens și de ce Deși există această realitate, Comisia a conchis că lucrurile sunt în conformitate cu legislația europeană. Doamna Amitag din Germania. Mulțumesc pentru că mi-ați permis să adresez această întrebare. Până în 2021 se va aplica regulamentul privind protecția datelor, mă ne liniștește ce se va face de pe 1 noiembrie cu datele Marii Britanii. La ora actuală se pare că nu se va ajunge la niciun acord. Marea Britanie va deveni o țară terță și până ce nu se va fi încheiat un anumit tratat, nu se știe ce, ce, ce veți face dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor dacă nu se ajunge la niciun acord de pe 1 noiembrie acest an. Mulțumesc. Doamna Chinici, Parametrul European. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Mi-am permis o secundă pentru un comentariu cu caracter personal. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Lopez Aguilar pentru că a vrut să reamintească memoria lui Gianni Butarelli la începutul acestei întâlniri. Este un uh, vechi prieten al meu că, care, cred eu, în ultimii 30 de ani uh, a dat un impuls considerabil activității Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Le mulțumesc invitațiilor noștri pentru că au prezentat activitatea lor și pentru că au furnizat o serie de indicații. Am o întrebare referitoare la plafiu.net. E o rețea descentralizată care face legătură între unitățile de informații financiare din diferitele state membre. S-a reamintit prin directiva recentă din 2019 privind schimbul de informații între unitățile de informații financiare și autoritățile de punere în aplicare a legii ca fiind unul din instrumentele tehnice cele mai utile pentru a duce la bun sfârșit schimbul de informații operabil în paralel cu sistemul Siena. Ei bine, acum având în vedere regula, recomandările și îndrumările oferite de Europol, aș vrea să știu care sunt uh, îmbunătățirile, modificările care ar putea fi aduse acestei rețele a unităților de informații financiare pentru că aceasta să poată fi consolidată, mai ales având în vedere transpunerea directivei din 2019 privind schimbul de informații între autoritățile financiare și între unitățile de informații financiare și autoritățile de aplicare a legii, mai ales având în vedere că anchetele financiare, um, cer scuze, anchetele delictelor financiare, uh, se, în um, numărul acestora sporește tot mai mult. Mulțumesc, doamna Deli, Parlamentul European. Vă mulțumesc sunt nou în această comisie, așa că încerc să înțeleg cât mai bine relația dintre Europol și Agenția Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Dacă luăm, de pildă, sistemul de informații al Europol și vorbim de procesarea datelor migranților din centrele de primire din acele hotspot-uri pe care Europol le-a analizat în ultimul an, cum se derulează totul, de fapt? Am înțeles că Frontex uh, discută cu o persoană, dacă apar anumite indicații, anumite elemente care ar duce la îngrijorare, cum se procedează? Se consultă țara terță? Și dacă într-adevăr așa se întâmplă, cum totuși ne putem uh, proteja dacă persoana respectivă, de pildă, fuge din calea persecuției politice? Cum ce se întâmplă dacă un ofițer Europol marchează pe cineva ca fiind un risc de securitate, ce se întâmplă cu acea persoană. Autoritatea pentru protecția datelor a semnalat vreo problemă, s-au făcut modificări uh, la adresa regulamentului. Și în acest context, cât și în contextul celorlalte anchete realizate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, s-au luat măsuri de corecție? Credeți că acestea au fost respectate sau s-au înregistrat cazuri unde nu au fost necesare măsuri de corecție. Din câte am înțeles, în ceea ce privește finanțarea terorismului, ancheta respectivă va fi publicată. Am înțeles bine că toate părțile vor fi publicate sau anumite elemente vor uh, fi eliminate. Care au fost plângerile care au fost considerate ca fiind inadmisibile? Dacă ne puteți uh, spune câte ceva aici. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Lebrovski. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Am uh, să încerc să răspund uh, la întrebările adresate. Am uh, să încep cu întrebarea referitoare la retenția datelor. Știu că aceeași întrebare a fost adresată și la întâlnirea dintre Comisia Libe și Europol pot să vă mărturisesc că eu am o părere diferită, ușor diferită, referitor la stocarea obligatorie a datelor. Pot doar să vă spun că, din perspectiva autorității EU pentru protecția datelor, pentru că nu pot să mă pronunț referitor la ce părere are Europol, pot să vă spun că suntem convinși că stocarea datelor, acest proces există și va exista, Întrebarea este însă cât de obligatorie trebuie să fie. Și credem că, de asemenea, trebuie să discutăm despre accesul la aceste date. Cine are dreptul de a le accesa? Despre ce instituții vorbim, despre ce servicii și din ce motive pentru realizarea cărui tip de anchetă, dacă există posibilitatea de a face căutări active în aceste date, E vorba de noi activități delictive sau se fac căutări referitoare doar la cele anchete în curs. Cred că majoritatea oamenilor din sală știu că de fiecare dată când am discutat cu CEJ pe marginea acestui subiect, de altfel s-a organizat o audiere privind uh, cazurile combinarea patru organizații care contestau procesul de stocare a datelor, așa cum este el articulat în practică. Așteptăm acum decizia CEZ um, în această privință. Deocamdată pot să vă spun că nu există niciun proces aici. Există clar deosebiri în ce privește colectarea și stocarea datelor uh, cu caracter obligatoriu în practică, lucru care explică și deosebirile existente între datele pe care statele membre le trimite către Europol. Există deosebiri între datele stocate și metadatele trimise Europol. Iată în parte așadar și în ce constă activitatea noastră, mai ales activitatea de inspecție a instituțiilor. În ceea ce privește SWIFT și cele legate de, de TFTP, Important este să luăm în calcul activitatea de zi cu zi a instituțiilor care se încadrează în acest tratat la ora actuală se realizează o revizuire a întregului proces în temeiul noilor norme în materie de protecția datelor. Raportul în urma inspecției, de altfel în ansamblul său, e vorba doar de o recomandare de natură tehnică, iar aceasta va fi eliminată din text, va fi editată. 8 recomandări în total, așadar 7 vor fi visibile și restul documentului de asemenea. Am hotărât că acest document trebuie să fie accesibil opiniei publice. Brexit. Brexit creează probleme care, bineînțeles, vor fi în parte soluționate dacă se va ajunge la un acord treaba e mai complicată dacă vom avea un Brexit dur. Și, bineînțeles, va trebui să facem față modificării relației dintre Europol și Marea Britanie. Am, încercat, am început să lucrăm uh, la două soluții în paralel. În primul rând, ce se va întâmpla pe data de 31 octombrie, care sunt datele care pot fi în continuare folosite de Europol și care sunt datele care pot fi trimise și sub ce condiții către și dinspre Marea Britanie, soluții în curs de discuție, dar care credem că vor fi adoptate de Europol și de Consiliul de Administrație până la acea dată. Dorim ca pe viitor cooperarea între Europol și autoritățile de aplicare a legii din Marea Britanie să poată în continuare funcționa, să fie operațională, mai ales ținând cont de faptul că în prima zi nu vom avea un acord privind viitorul cooperării dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Iată, așadar, o inițiativă pe țeavă. Am discutat și despre modelele posibile de cooperare în ceea ce privește transferul de date către state terțe. Există o strânsă legătură, bineînțeles, și cu celelalte state, aceste opt țări din regiunea MENA și Orientul Mijlociu, Nu avem nicio informație referitor la acest schimb viitor de date în ceea ce privește rețeaua unităților de informații financiare. Cred că cel mai măsur ar fi domnul Pellegrini să continue. Aș vrea încă o dată să scot în evidență că toate operațiunile desfășurate în cadrul rețelei de informații financiare includ includ un volum de date superior celui procesat de Europol. Um, păcat, pentru că, după cum am uh, constatat, rețeaua unităților de informații financiare ar putea să fie o bună cale de cooperare. Pe de altă parte, însă, trebuie să ne asigurăm că legea este întotdeauna respectată, mai ales când vine vorba de schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii. Ar fi momentul potrivit pentru a vedea cooperarea între Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Europol. Am să răspund la întrebarea privind rețea unităților de informații financiare. După cum spuneam de la început, vorbim deja de o rețea descentralizată, gestionată de statele membre, ele însele, s-a articulat la nivel juridic pe baza unor articole, ce scuze, acorduri bilaterale între statele membre de a face schimb de informații. rețeaua funcționa bazându-se pe acest model și bazându-se pe schimb de informații la nivel peer-to-peer -peer între omologi, așadar. Având în vedere reușita de care s-a bucurat această inițiativă, infrastructura tehnică, din păcate, nu mai poate fi amplificată, e blocată, practic, de toată informația pe care o trimit uh, părțile la sistemul FIU. Lucru care justifică intervenția Europol, ca furnizor uh, al mijloacelor tehnice necesare în baza sistemului Siena existent, fără a fi necesar să se modifice structura juridică a sistemului. După cum a spus deja domnul Vivorovski, există probleme ce țin de faptul că rețeaua unităților de informații financiare funcționează la în momentul în care există, apar anumite elemente declanșatoare, vorbim însă de informații care nu sunt neapărat legate de un suspect. Deci există un volum considerabil de informații fără legătură cu suspecții care circulă în sistem. Având în vedere mandatul său, Europolul poate procesa doar acele informații legate de suspecți. În plus, discutăm cu statele membre despre aceste subiecte. În, am constatat că în anumite state membre nici măcar nu există o definiție în vigoare referitor la ce anume reprezintă un suspect. Lucru care a revelat probleme juridice în ce privește folosirea acestui sistem în cazul um, suspecțiilor. Răspunsul meu ar avea două părți. În primul rând, nu poți avea o soluție tehnică la o problemă juridică. Ce temei juridic vrei pentru rețeaua unităților de informații financiare, trebuie să ne gândim, pentru că dacă odată, la un moment dat, informația se centralizează, se transformă într-un proces care nu mai trece de la stat la stat, e o structură autonomă care necesită un cadru juridic și o supraveghere. La ora actuală nu există monitorizare adecvată. Iată de ce aceasta trebuie să fie stipulată prin lege. Eu propun fie să furnizăm un sistem tehnic care corespunde structurii actuale între omologi și nu ar face decât uh, să amâne problema pe undeva mai târziu sau să ne întoarcem Um, și să ne gândim uh, la structura juridică a anumitor state, ar fi, luat, uh, ar fi de discutat însăși structura unităților de informații financiare. Sistemul între omologi a fost definit ca o posibilitate de a eluda anumite probleme juridice. Dacă vrei să ai însă un sistem care să funcționeze pe deplin uh, e nevoie să ne detașăm de situația actuală. Bineînțeles, există o urgență în ce privește aspectul tehnic, însă problema juridică trebuie abordată de la bun început. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți un răspuns succint la întrebarea privind centrele de primire, acele hotspot-uri, vom uh, veni cu un răspuns mai structurat în scris Pot deocamdată însă să vă spun că atât Europol cât și Frontex lucrează cu autoritățile de poliție din statele membre și Europol lucrează la o solicitare din partea autorităților naționale, mai ales din partea forțelor de poliție. Statele membre au de asemenea acces direct la EAS. Dacă verificările se fac și la nivel comparativ cu baza de date Europol. Am înțeles că întrebarea dumneavoastră se referă însă și la cooperarea cu statele terțe și posibilitatea de a folosi cooperarea cu acestea. Dacă sunteți de acord, v-aș răspunde în scris. Ce, în al doilea rând, întrebări referitoare la plângeri, plângerile care ar fi înregistrate în EAS, mai ales în ceea ce privește lipsa accesului la datele stocate de Europol. Ar fi, prin urmare, vorba de situații în care oamenilor nu uh, li s-au furnizat informații privind datele stocate. După cum spuneam, însă, din plângerile pe care le primim, jumătate sunt inacceptabile pentru că nu au fost trimise destinatarului corect. Domnule profesor Pellegrini, domnule Viorovski. Vă mulțumesc Am amândurora pentru prezentări și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebările pertinente. Dacă îmi permiteți, am petrecut uh, practic patru ore și jumătate discutând, sper că au fost rodnice pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru cooperare, pentru participare, pentru atenție. Doresc de asemenea să vă reamintesc că sunteți invitați cu toții călduroși la o recepție găzduită de Parlamentul European la Casa Istoriei Europene, la câteva minute depărtare de aici. În orice caz, dacă nu sunteți familiarizat cu distribuția clădirilor uh, aici, la Bruxelles, pot să vă spun că vom avea ușieri, eh, personal care să vă conducă până în eh, clădirea respectivă. Recepția este organizată din dorința de a continua această conversație într-un cadru mai informal. Vom avea, în calitate de invitat principal, eh, comisarul pentru securitate, Julian King, care va, da, va ține discursul inaugural de asemenea, vă spun că mâine ne reluăm activitatea la ora 9 în această sală, așa că vă rog păstrați-vă cu soanele. Da, sunt necesare pentru a putea intra în clădire, atât aici, în clădirea Parlamentului, cât și la uh, clădirea istoriei europene. Vă mulțumesc! Ne vedem de îndată!